au o, o dublă utilizare. Și dau cuvântul raportorului 4 minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Nu o să-mi epuizez timpul de vorbire. Mai bine intervin la finele dezbaterii încă o dată pentru a putea răspunde la întrebări dacă este cazul. În primul rând vreau să spun că acest raport are următorul obiectiv. E vorba așadar de uh, acele acte normative care trebuie ajustate. Asta în baza noului tratat. E vorba așadar despre o chestiune pur tehnică și trebuie să accelerăm puțin uh, acest proces, pentru că e clar că avem nevoie de acte delegate pentru a ne asigura așadar că Parlamentul European nu se confruntă cu liste interminabile um, care trebuie, pe care trebuie bifat fiecare element în parte. Prin urmare, este vorba despre faptul că vrem niște schimbări rapide, altminteri, listele nu vor mai fi unele la zi și, prin urmare, vor fi uh, preluate doar uh, acele schimbări efectuate până în anul 2010. Așa că trebuie să acționăm foarte repede pentru ca toate modificările care s-au derulat din 2011 încoace să poată fi uh, încadrate și ele. De altă parte, avem o serie de dificultăți la uh, comisie. Și um, există foarte multe chestiuni de ordin tehnic, cum ar fi maniera în care lucrăm pe marginea actelor delegate. Dar, uh, cu toate acestea, am, uh, ne-am confruntat și cu o serie de alte probleme. De exemplu, am înțeles că socialiștii ar avea propuneri alternative. E vorba despre transparență, cibersecuritate și așa mai departe. Desigur, sunt subiecte foarte, foarte relevante, dar nu vreau să fiu expus riscului de a întârzia prea mult uh, cu acest document, mai ales uh, dacă întârzierea ar surveni strict din cauza acestor uh, modificări, amendări, etc. Până la urmă, întregul sistem se modifică treptat, din mers, și este foarte important ca uh, Comisia să uh, depună un uh, document, o, să, o propunere pentru anul 2013. Deocamdată nu văd niciun motiv pentru amendamentele produse de socialiști. E vorba de chestiuni pur tehnice, dar vreau să spun că până la urmă putem să revenim mai târziu asupra acestora și putem să bifăm mai târziu chestiunile pe care, care, care interesează pe socialiști. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele, și acum dau cuvântul comisiei. Domnul De Gucht. Thank you, uh, President. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Propunerea pe care o dezbatem astăzi se referă la controlul exportului uh, articolelor cu uz uh, dual și tehnologiilor cu uz dual. Deci, Uh, scopul acestei propuneri, în primul rând, se referă la securitate și intenționează ca Uniunea Europeană să fie mai eficientă în a preveni riscul de proliferare a armelor de distrucție masă și a utilizării militare a um, articolelor civile și de aceea trebuie să ne asigurăm că noi respectăm toate angajamentele noastre internaționale. În al doilea rând, uh, propunerea se referă la prosperitatea Uniunii Europene va, ne va ajuta să ajungem la, pe picior de egalitate cu competitorii noștri și ne va consolida competitivitatea, asigurându-se că eh, controlul exporturilor noastre nu eh, pune bariere comerciale eh, economiei noastre. Cred că obiectivele propunerii sunt comune majorității membrilor Parlamentului. E vital să avem un echilibru între apărarea securității noastre și promovarea intereselor noastre comerciale. Pentru ca UE să atingă aceste obiective, se propune să se delege Comisie uh, competența de a aduce la zi așa numită listă de control UE, deci lista articolelor controlate. În regulamentul care se ocupă de acest sistem de control cu uz dual, uh, lista ar trebui adusă la zi frecvent ca să, uh, să respecte angajamentele noastre internaționale cu, până la urmă cu transpunere automată uh, a acestui tip de control în legislația Uniunii. Actualmente procedura este uh, prea greoaie și nu este potrivită pentru o uh, misiune atât de frecventă și de natură tehnică. Am un exemplu recent. A trebuit mai mult de 2 ani ca să punem, aducem la zi această listă comună de control, ceea, ceea ce a fost criticat de operatorii europeni care a, a, uneori se confruntă cu această barieră, barieră uh, cu care nu se confruntă competitorii lor din țări terțe. De aceea se, pre, se propune ca Comisia să aibă puterea de a duce la zi uh, sistemul nostru de control uh, pentru exportul unor articole de risc scăzut, pentru destinații de risc scăzut. Sigur, circumstanțele și împrejurările evoluează rapid de multe ori. Aici, din nou, e o problemă de securitate și întrebarea e cât de mult timp, de cât de mult timp are nevoie Uniunea Europeană pentru a controla exportul atunci când situația securității într-o anumită țară se deteriorează rapid. E clar că în acest asemenea cazuri timpul este esențial și prin propunerea noastră se va accelera procesul la care mă refeream. Domnule președinte, stimați membri, am uh, notat uh, diferitele amendamente depuse de membrii Parlamentului și v-aș reaminti că există în curs o revizuire uh, generală pentru un mai bun regim de control care oferă cadrul corespunzător pentru a discuta chestiuni care nu se află în cadrul regulamentului propus. După cum am mai explicat, scopul propunerii pe care dezbatem astăzi e doar cel de a introduce o procedură mai eficientă și pentru această listă de control care se referă doar la articole pentru uh, arme de distrugere în masă și utilizare militară, astfel furnizând o situație de picior de egalitate pentru exportatorii noștri, care este până la urmă scopul nostru final. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar! Acum domnul Caspari are cuvântul din partea PPE. Domnule președinte, dragi colegi, aș dori să continui din punctul în care s-a oprit domnul comisar de Gucht. Este în interesul nostru comun să avem controle eficiente în momentul în care produse greșite părăsesc spațiul european, însă trebuie să înțelegem care este obiectul acestui uh, regulament. Este vorba de produse care sunt folosite în uh, principal în domeniul uh, civil. Este vorba de calculatoare, piese de schimb pentru autoturisme, de exemplu, care au un fundal civil. Și cred că principalul punct controversat despre care discutăm acum este întrebarea legată de um, informarea, de notificarea ex post sau ex ante a unui export. Și vă aduc aminte ce se precizează în acest regulament. Discutăm despre un exportator care uh, se referă la un uh, la acest regulament, dacă statul respectiv în care la, și are reședința este acoperit de acest regulament, are, dacă are dreptul să exporte produsul respectiv. Și acum discutăm dacă din motive statistice trebuie să notifice acest uh, export înainte acțiunii în sine sau după. Deci nu discutăm dacă produsul respectiv poate sau nu poate fi exportat. Deci dacă produsul respectiv se regăsește pe lista respectivă, atunci poate să, expo- să exporte produsul respectiv, ci discutăm dacă uh, impunem niște lucruri care sunt, uh, impunem niște măsuri care sunt în dezavantaj, din, din dezavantajul uh, uh, operatorilor europeni din punct de vedere concurențional. Uh, avem nevoie, într-adevăr, de o de măsuri cât mai uh, rapide, tocmai de aceea Comisia trebuie să poată modifica cât mai rapid această listă pentru a avea și pe viitor un control uh, eficient al, uh, al uh, exportorilor. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Leifried. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Vedem că de fiecare dată când discutăm despre produsele cu, dub- cu dublă utilizare, încep să sune telefoanele în cad- la ministerul uh, responsabil cu economia din Germania. Se intervine din toate părțile, se încearcă uh, Um, impunerea renunțării la controle cât mai severe în acest domeniu. Eu, ar trebui, eu cred că ar trebui să înțelegem despre ce discutăm. Nu discutăm despre uh, calculatoare sau lucruri inocente. Este vorba de substanțe chimice periculoase, este vorba de uh, programe software, programe care au fost uh, Uh, exportate în, uh, din Uniunea Europeană și sunt folosite apoi de regimuri care încalcă uh, drepturile omului, care persecută, au persecutat cetă, proprii cetățeni și așa mai departe. Și cred că este necesar să discutăm despre toate aceste lucruri, dacă nu trebuie obținută autorizație înainte de a exporta produsul respectiv. Pentru că nu înțeleg care este diferența din punct de vedere birocratic, dacă trebuie să trimiți o notificare acum sau peste 30 de zile. Diferența uh, este legată doar de asigurarea siguranței cetățenilor. Până la urmă, poate unele companii vor face mai mult profit și cred că este important ca Parlamentul European să se asigure că industria europeană exportă produse, dar acest proces are loc într-un control strict. Drept urmare, grupul nostru politic al socialdemocraților este interesat de, direct, de această direcție și eu înțeleg poziția Comisiei, înțeleg poziția PP-ului, își doresc ca lucrurile să se desfășoare cât mai repede, fără probleme. Însă, problemele cu care ne confruntăm sunt mult mai uh, grave decât uh, îngrijorările exprimate. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Șache. Un minut și jumătate. Thank you, President, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. În discuția pe marginea chestiunilor cu uh, uz dual, vreau să mă concentrez pe uh, tehnologie care poate oferi putere individului, poate uh, oferi foarte multe avantaje economice, uh, sociale și culturale și ocazii de dezvoltare. Tehnologia are impact și asupra drepturilor omului. Oamenii din Egipt, Tunisia, Iran, Siria, China, Birmania și alte uh, state, prin telefoanele inteligente și acces la internet, pot uh, beneficia de drepturi umane fundamentale, precum libera exprimare, dreptul la adunare, acces la informații și pot um, împărtăși uh, documente. Însă cei care se tem că vor pierde controlul uh, încep să reacționeze și încearcă să oprime cu ajutorul tehnologiei Închisorile din întreaga lume sunt populate de jurnaliști și de dizidenți din întreaga lume, um, ale căror laptopuri și uh, conturi de e-mail au fost uh, compromise. Există cenzură în masă, supraveghere în masă, oamenii sunt urmăriți și aceste chestiuni nu fac obiectul statisticilor, ci mai degrabă reprezintă viața și moarte pentru aceste persoane. Foarte uh, des tehnologiile sunt folosite pentru a oprima persoanele și adesea aceste tehnologii provin din Europa. E foarte important să nu exportăm tehnologii care pot fi folosite uh, împotriva uh, Uniunii Europene înseși. E important să acționăm rapid și trebuie să uh, fim mai transparenți, să asigurăm condiții egale în Europa și să fim mai flexibili în ceea ce privește actualizările, pentru ca Europa să continue să fie un conducător în această lume care este în continuă schimbare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum răcuntul doamna Keller în numele verzilor. Vă mulțumesc. Aceste produse cu dublă utilizare poate par să fie inocente, însă în mâinile unor regimuri autoritare pot fi la fel de periculoase ca și panțerele, ca și uh, tancurile. Deci ar trebui să ne asigurăm că aceste, aceste produse nu ajung la aceste regimuri. Până la urmă a fost vorba de programe software europene din partea firmei Nokia care au ajuns la regimul din Iran și care a ajutat acest regim să aresteze foarte mulți protestatari. Și acesta a fost doar un exemplu din foarte multe. Și în plus, nu trebuie să uităm că Comisia, prin catalogul de măsuri referitoare la, con- la concurență, sprijină tocmai aceste produse cu dublă utilizare. Obiectivul este uh, alinierea, alinierea diferitelor tehnologii și cred că ne aflăm uh, în situația în care Uh, să ne vindem, de fapt, interesele economice și drepturile omului până la urmă. Aș dori să vă rog, drept urmare, să fiți de acord cu amendamentele propuse de grupul nostru politic. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul Arlof Tasmut, un minut. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Această chestiune a produselor cu dublă utilizare tot apare pe ordinea de zi. Însemnătatea ei este că pentru a exporta orice produs uh, care se află pe lista produselor cu dublă utilizare, noi în Regatul Unit avem nevoie de o permisiune, o autorizație din partea Comisiei Europene. Uniunea Europeană justifică acest lucru confirmând că, spunând că această listă a produselor cu dublă utilizare împiedică ca armele să ajungă pe mâinile dictatorilor. Având în vedere că companiile europene au uh, vândut colonelului Gaddafi Um, suma um, arme în uh, valoare de 3 milioane de euro uh, în doar 5 ani, această afirmație, pe de o parte, uh, e în mod evident invalidă și, pe de altă parte, este ipocrită. Ca să clarific, de fapt, scopul acestei propuneri este să dea Comisiei putere și mai multă și de a um, decide ce produse vor fi trecute pe lista cu produselor cu dublă utilizare. Regatul Unit este o națiune care face um, um, comerț la nivel global și uh, eu consider că uh, nu este acceptabil ca birocrații nealeși să aibă dreptul să reglementeze exporturile britanice și să aibă drept de veto la uh, comisia de export. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Gianluca Susta are acum cuvântul. Nici el. Da. Domnule președinte, aș dori să folosesc eu uh, minutul acordat domnului Susta pentru că el este de acord cu acest lucru, din păcate nu poate fi acum și este de acord să îmi transmită mie acest minut. Da,

Köszönöm szépen, és most... Mulțumim. Bun. Acum are cuvântul domnul Leichtfried. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să intervin din nou pentru că doream să mă refer la cele spuse de domnul Dartmouth. Cel... Dumnealui a spus niște lucruri interesante, dar din păcate niște lucruri false. Nu discutăm aici despre uh, interdicție impusă Regatul Unit de către Europa, ci discutăm despre egalitatea de șanse pentru toți exportatorii. Și știu că uh, Regatul Unit este un stat foarte corect care acționează întotdeauna foarte corect, însă există și alte state europene care nu sunt atât de atente la exporturi. Și tocmai o, un asemenea regulament creează o egalitate de șanse între, uh, toți, uh, între toate statele europene. Deci haideți să nu fim întotdeauna un principial împotriva unor reglementări europene, ci să vedem exact despre ce discutăm. Cred că există avantaje în acest caz și pentru Regatul Unit, deci vă rog, domnule Dartmouth, analizați concret despre ce discutăm acum. Vă mulțumesc, domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. Produse cu dublă utilizare sunt produse și tehnologii care pot fi folosite atât în domeniul civil cât și în cel militar, calculatoare, produse electronice, tehnologia aeronautică și așa mai departe. Și când se exportă asemenea produse, trebuie să împiedicăm un uz militar nedorit. Pe de altă parte, nu trebuie să împiedicăm prea mult schimburile comerciale în contextul în care se există această dezvoltare tehnologică raza, rapidă, trebuie să, asig- să ne asigurăm că Uniunea Europeană poate reacționa cât mai repede. Economia europeană trebuie să poată să-și creeze niște avantaje competitive față de, com- de concurenți. Punerea în aplicare uh, acestor condiții Uh, depinde de un uh, cadru legal. În primul rând avem nevoie de o comunicare între statele membre, de o colaborare eficientă între autoritățile de control și, în al treilea rând, avem nevoie de sancțiuni severe dacă prevederile nu sunt respectate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul de Huch are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, doream doar să asigur Parlamentul European că noi suntem angajați să vă furnizăm toate informațiile și documentele solicitate, desigur, atunci când vom pregăti actele delegate, ca să ne asigurăm că acestea sunt controlate corespunzător pe, în linie cu angajamentele noastre instituționale. În al doilea rând, în legătură cu cele spuse de doamna Șache, cu software-ul și așa mai departe, ar trebui să știe că Uniunea Europeană a acționat rapid pentru a împiedica exportul uh, de echipament, de telecomunicații, intercepție, atunci când se face cu încălcarea de omului și asta a fost cazul cu sancțiunile adoptate împotriva Siriei și Iranului. Acestea fiind spuse, propunerea domnule președinte, se referă și stimați membri, se referă la viteză. Celeritate atunci când un articol trebuie să apară sau să dispară de pe acea listă. Și pentru asta avem nevoie de acordul dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Cuvântul final acum îl are raportorul, domnul Fielner. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, nu uh, avem un dezacord în privința chestiunilor cele mai, celor mai importante. Produsele cu dublă utilizare ar putea fi folosite pentru a oprima, ar putea fi folosite pentru a face război și de aceea avem, sau poate că ar trebui să spun că ar trebui să avem cea mai, uh, legile cele mai dure din lume pentru a controla aceste produse. Problema este că nu mai avem astfel de legi dure, pentru că uh, cu tratatul de la Lisabona, uh, procedurile noastre de schimbare, de modificare a acestor liste sunt prea greoaie și când lumea se schimbă și noi trebuie să fim eficienți când modificăm legislația. Tocmai de aceea uh, trebuie să adoptăm aceste legi cât mai rapid. Uh, în loc de a anticipa întreaga dezbatere, Uh, pe tema modificării întregii legislații. Am uh, planificat acest lucru, vom uh, discuta momentul, chestiunea la momentul potrivit, dar deocamdată trebuie să modificăm legislația sau actualizăm pe baza propunerii comisiei. Deci fiecare lucru la timpul lui. Și acum a venit momentul să adoptăm această legislație și nu să anticipăm viitoarele dezbateri. Vă mulțumesc. Doresc să mulțumesc pentru munca raportorului. Această dezbatere este încheiată. Ne pare rău dacă nu am putut acorda uh, tuturor cuvântul, pentru că uh, trebuie să continuăm peste 8 minute. La ora 18 vom continua cu voturile.